Acum vom uh, trece la explicațiile voturilor. În primul rând, cu privire la raportul Zver, domnul Iacolino. Sì, signora... Sì, signora Presidente, non v'è dubbio... Mulțumesc, doamnă președinte. Fără îndoială, acest raport reprezintă un pas înainte înspre crearea de noi oportunități de formare profesională pentru tineri. Mai multă cercetare, mai multă inovație, toate acestea se regăsesc în strategia Europa 2020. Acestea sunt subiecte de mare actualitate. Mai multe școli, mai multe universități, mai multă formare profesională. Vrem să existe cooperare între tineri, astfel încât să se aducă valoare adăugată în promovarea culturii. Succesul uh, formării profesionale este scopul acestui raport și de aceea am votat pentru. Mobilitatea tinerilor este foarte importantă pentru că oferă mai multe oportunități de studiu și de muncă. Acestea însă nu sunt importante doar pentru tineri, ci pentru întreaga lume. Domnul Coslic. Mr. Coslic. No it's for Mr. Coslic. Domnul Coslic, vă rog, nu dumneavoastră, domnule Posselt. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul președinte, stimați colegi, am sprijinit tineretul în mișcare care are, ca spus, reducerea abandonului de la 15 la 10% până în 2020. De asemenea, un alt obiectiv ar fi ca uh, uh, grata de uh, diplome universitare să crească de la 23 la 30%. Dacă ne uităm, dacă facem o comparație cu partenerii noștri, în Japonia e de 40%, în uh, SUA de 50%. Acum doar 14,4% cu vârsta între 18 și, uh, între 18 și 20 de ani uh, uh, merg la colegiu, de exemplu, și 23% dintre tinerii noștri sunt șomeri. Deci am sprijinit această inițiativă, Tineretul în uh, Mișcare. Se prevede ca până în 2020 să fie o nevoie mai mare de uh, absolvenți universitari de la 30, 20 la 30%. Domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președ... doamnă președintă Programele europene care susțin uh, tineretul necesită sprijinul nostru, pentru că vorbim despre viitorul continentului nostru, iar acest viitor este unul destul de fragil în momentul de față. Trebuie să-i educăm pe tineri să învețe limbi străine, să aleagă liber unde vor să meargă la școală nu toată lumea are suficienți bani pentru a-și plăti propriile studii. De aceea există programe precum Leonardo, Erasmus și așa mai departe. Acestea arată că banii sunt într-adevăr bine cheltuiți. Valoarea banilor în aceste programe este foarte bună. Mai ales tinerii din mediul rural au șanse foarte mici să meargă la universitate. Mulțumesc, mulțumesc domnul Topola. arvoisa puhemies haluan tähän. la acest raport excelent uh, raportul Tineretul Mișcare a fost una dintre povestile, poveștile de succes pe care uh, Europa a reușit uh, să le obțină. Chiar și euroscepticii, cei care sunt împotriva Uniunii Europene, cred că tocmai prin mobilitatea tinerilor prin astfel de programe am adus uh, valoarea adăugată prin procesul de la Bolonia, de la Copenhaga și așa mai departe. Toate sunt exemple excelente. De aceea, raportul domnului Zver uh, consolidează și mai mult această tendință pozitivă și creează noi oportunități și noi condiții pentru ca tinerii să poată să studieze în diverse țări europene. Și astfel putem să schimbăm cele mai bune practici și cred că pe termen lung va fi o bază foarte puternică pentru o creștere economică viitoare. Dar chiar mai mult, uh, mai important decât creșterea economică, trebuie să nu uităm că în acest context tinerii pot să se dezvolte ca ființe umane și ca tineri europeni cu adevărat. În Europa condamnăm generații de tineri uh, la imigrație și sărăcie. Condamnăm generații încă nenăscute și neconcepute la uh, moarte și uh, totul pentru a susține Uniunea Monetară. În Irlanda, PIB-ul a scăzut cu 20%. În Grecia există revolte și proteste împotriva măsurilor de austeritate și știm că nu vor funcționa atunci când s-a convenit uh, pachetul de ajutor acum un an ne Știam deja că nu va funcționa. Acum Grecia împrumută și vedem că programul a dat eșec și totuși continuăm cu același program în Portugalia și din nou în Grecia, în loc să ne recunoaștem greșelile. Ce preț uh, mare trebuie să plătească alegătorii noștri pentru această acțiune? Domnul Morcunaite? Doamna Morcunaite, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi am adoptat această propunere conținută în rezoluția Tineretul în Mișcare, un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională. Această rezoluție uh, stabilește liniile directoare pentru ca educația și sistemele de învățământ în Uniunea Europeană să fie îmbunătățite. Aș dori să evidențiez câteva aspecte care figurează și în rezoluție. Această inițiativă Tineretul în Mișcare are ca scop îndeplinirea obiectivei uh, strategiei UE 2020 să se reducă de la 15 la 10% abandonul uh, școlar. Însă, cred că în, măsură, în rezoluție nu figurează suficiente măsuri care să pune accesul pe uh, calificarea și pe competențele uh, dascărilor. Profesorii, de asemenea, trebuie să beneficieze de prestigiu, pentru că ei sunt cei care se ocupă de educația um, copiilor și deci ar trebui să încurajăm o mai bună formare a profesorilor. Uh, aș dori ca Comisia să solicite o, uh, un cadru uh, oficial pentru a promova formarea și prin actori nestatali. Domnul Rubi. Domnule președinte, astăzi în Germania partidele politice din guvern și din Parlamentul Germaniei au uh, adoptat un act care promovează foarte mult uh, uh, cooperarea cu tineretul din Cehia. La, în zonele de frontieră, cred că este foarte important să avem astfel de proiecte, pentru că Uh, uh, ele sunt foarte importante în aducerea mai aproape a comunităților și în ceea ce privește cunoștințele de limbă. Eu iubesc limba lui Shakespeare, dar mi se pare că e păchet, păcat ca tinerii să învețe doar uh, limba engleză și nu să învețe tocmai limbile vecinilor, limbile mici, deci trebuie să fie promovate, pentru că numai astfel poți să cunoști pe vecini și cultura acestora dacă reușești să le înțelegi limba. Aici cred că avem foarte multe șanse, dar și uh, multă muncă de făcut. Mulțumesc, doamna Ionievska. Doamna Ionievska? Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Mă bucur foarte mult că inițiativa Tineretul în Mișcare este parte integrantă din strategia Europa 2020. Mă bucur de asemenea că discutăm aici despre educația neformală și despre participarea tinerilor la organizațiile de tineret, la activități de voluntariat în ONG-uri. Cred că educația neformală poate să-i ajute pe tineri să Uh, devină, uh, să-și dezvolte spiritul de echipă și competențe, astfel încât să aibă mai multe șanse să obțină un loc bun de muncă. Mulțumesc! Trecem acum la raportul Honeyball, învățarea timpurie, învățarea în primii ani de viață. Doamna, domnul Kalanowski are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Copiii noștri sunt viitorul nostru. Copiii noștri trebuie să învețe uh, pentru a construi o societate europeană în cele mai bune condiții. De aceea trebuie să ne educăm copiii încă de la o vârstă foarte fragedă. Educația trebuie să se bazeze pe fundații solide și trebuie să fie realizată de profesori uh, bine pregătiți. Scopul nostru este să asigurăm condiții egale pentru toți copiii, fie că sunt din mediul urban, uh, fie din mediul rural, fie că provin din familii mai sărace sau mai bogate. Toți copiii trebuie să aibă aceleași oportunități. Și mă refer aici în special la copiii din zonele rurale. Acești copii au acces mai limitat la școli. Mulțumesc, domnul Tacula. Tacula on the Honeyball report. Domnul Tacula privind raportul Honeyball. Doamnă președinte, e foarte important să acordăm atenție învățării și îngrijirii în primii ani de viață. Și mă bucur că s-a adoptat raportul doamnei Hannibal. Eu am fost raportor din umbră, e un raport foarte bun. Totuși, Uh, pe lângă acest raport excelent, aș dori să adaug că mi-aș dori ca educația și îngrijirile acordate copiilor să uh, primească o, o importanță specială, pentru că în primii ani de viață uh, se creează punctele de plecare cele mai importante în viața copilului și deci dacă copilul crește într-un mediu propice, într-un mediu echilibrat, atunci uh, șansele sale de succes mai târziu în viață sunt tot mai mari. Deci trebuie să avem uh, mare, să acordăm mare atenție uh, creșterii copiilor, educației, formării. Uh, așa cum am spus, există mai multe modele în statele membre care fiecare dă rezultate bune la locul respectiv, dar principiul de bază e să ne asigurăm că niciun copil nu este marginalizat și că toată lumea va avea oportunitatea de a avea mai târziu o viață bună. Domnul Hannan. Domnul președinte, vara trecută am avut plăcerea de a vizita circumscripția dumneavoastră și într-o zi mi-am dus copiii la plajă. Și mi-aduc aminte cum am uitat la fetițele mele care construiau un castel de nisip fără să vadă că, erau fiind captivate de uh, scoicile cu care își decorau castelul, nu au văzut că vine marea. Uh, nu am avut timp să le um, atrag atenția și m-am simțit exact la fel astăzi când am trecut prin lista de vot. Avem aceste evenimente epice, criza economică, uh, căderea uh, cote noastre de, din PIB-ul mondial și noi vorbim despre învățarea în primii ani de viață, despre responsabilitățile față de Organizația Internațională a Muncii, dacă Sarajevo trebuie să fie capitală culturală europeană. Dar haideți să vă dau statisticile îngrijorătoare. În 1974, națiunile din Europa de Vest constituiau 36, aveau 36% din PIB-ul uh, global. Astăzi avem 26%, iar în 2020 15%. În timp ce ne îngrijorăm și uh, vorbim, facem, ținem discursuri propagandiste despre primii ani de viață și uh, uh, în timpul acesta, partea noastră de lume este, de fapt, cotropită de țări mult mai virile care se ocupă de chestiunile importante. Și cred că va veni momentul în care Europa va, Uniunea Europeană va dispărea. Doamna Morcunaite. Ce pirmininke, aș norėčiau sureaguoti į diskusijų metu. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să răspund și eu la această dezbatere. Declarația domnului Tomașevski este o declarație falsă. Spunea că etnicii polonezi nu pot studia în polonă în Lituania. Noi avem mai multe mii de cetățeni polonezi în Lituania și există școli în care au posibilitatea să studieze în poloneză. Uh, în Germania există, de exemplu, o comunitate de 2 o milioane de polonezi și nu există nici măcar o școală în care să se studieze în limba polonă. În Lituania, copiii din Polonia pot să studieze în limba lor, încă de la grădiniță și până la universitate. 42% din uh, minoritățile etnice din Lituania nu cred că uh, cunoașterea limbii oficiale este uh, importantă atunci când caută oportunități de angajare. Aș vrea să-l întreb pe domnul Domașevski dacă crede că și în Polonia suferă minoritățile etnice. Mulțumesc. Doamna Zaborska, mulțumesc foarte mult. Am luat cuvântul la dezbatere și am spus deja faptul că doamna Hannibal a încercat să găsească un consens între toate partidele politice Uh, însă la vot am preferat să mă abțin și aceasta pentru că cred că acest raport uh, intră în sfera de competență a statelor membre. De exemplu, salută obiectivele de la uh, Barcelona, dar aceste obiective au eșuat total. Au fost doar cifre obiective dictate statelor membre de la nivel european. Cred că ar trebui să lăsăm uh, aceste competențe la latitudinea statelor membre, ele ar trebui să decidă de câte uh, instituții preșcolare au nevoie. Nu e vorba doar de uh, cifre, de cantitate, ci și de calitate și de cultura educațională a fiecărui stat membru în parte. Îmi pare rău că nu am putut să sprijin acest raport, însă pe chestiunile de fond contravine principiilor mele. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania. Excuse me, madam. I, I, uh... Scuzați-mă, doamnă președinte, doream să vorbesc și eu la acest punct. Se poate? Vă rog, aveți cuvântul. Președnică. Uh, domnule președinte. Învățarea în primii ani de viață are un impact important asupra dezvoltării viitoare a copiilor, ceea ce înseamnă că educația are un rol foarte important. De aceea trebuie să investim în educație. Trebuie să investim în educație. cele mai bune măsuri de susținere, de fapt, merg în direcția ajutării și susținerii familiei, pentru că părinții sunt primii profesori ai copiilor. Așadar, acest cadru ar trebui să menționeze și măsuri în această direcție. Dacă părinții nu își îngrijesc bine copiii în primii ani de viață, aceștia trebui să fie sancționați. Cred că este necesar ca Uniunea Europeană să îmbunătățească situația și în interiorul familiilor din statele membre. Președinta, acum trecem la parteneriatul de acord, acord de parteneriat în domeniul pescuitului cu Mauritania. Domnul Hanel, mulțumesc, doamnă președinte. Cei care susțin politica comună de pescuit susțin că peștii nu cunosc frontierele naționale. Uh, ca și cum uh, ar fi o chestiune originală, la care nu s-a mai gândit nimeni. Însă realitatea este că jurisdicția teritorială și drepturile de proprietate sunt singurele uh, baze sigure pentru conservare. Dacă ne uităm la statele care au avut politici de conservare în domeniul pescuitului, fie că e vorba de Islanda, Norvegia, insulele Falkland, Norvegia, toate au făcut-o pe baza faptului că le-au dat uh, pescarilor uh, un sens de uh, proprietate a apelor, astfel încât acestora să le pese de efectivele piscicole. Din păcate, politica comună de pescuit definește peștii ca, peștii ca o resursă comună la care toată lumea are acces egal. De aici, uh, e, de, de, asta, e, asta e motivul pentru care avem o calamitate ecologică în Marea Nordului mai ales. În ultimii ani am văzut o migrare a macrolului din uh, Uh, apele noastre în apele teritoriale ale Islandei, ceea ce înseamnă că au devenit proprietatea Islandei. Nu putem să ne plângem. Este ghinionul nostru și norocul lor. S-ar putea ca peste câțiva ani lucrurile să se schimbe și să fim noi cei norocoși. Între timp, cea mai bună modalitate de a ne asigura că tratăm uh, peștii ca o resursă care să existe tot timpul este să le dăm drepturi celor care trăiesc acolo unde sunt peștii. Mulțumesc, trecem acum la achizițiile publice. Domnul Micolasici, dumneavoastră sunteți înscris să luați cuvântul aici. Achizițiile publice, nu? No, madam, I am uh, also... Nu, doamnă. Și eu doream să intervin la Small Business Act. Nu am cerut să intervin pe acest subiect. Bun, mulțumesc, spune doamna președintă. Atunci, trecem la criza din sectorul pescuitului din Europa ca urmare a creșterii prețului petrolului. Primul vorbitor este domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Prețurile de pe piața petrolului cresc, însă ele nu sunt singurele vinovate de criza din sectorul uh, pescuitului, pentru că există produse care sunt, uh, uh, de fapt, scutite de anumite taxe, care, de fapt, îmbovărează pescuitul în Uniunea Europeană. De aceea ar trebui să luăm măsuri pentru a, le, pentru a ajuta pe pescari, pentru că aceștia să poată să își ducă activitatea într-un mod durabil. Și uh, ieftinirea petrolului nu este o măsură suficientă în acest sens, de aceea aștept ca statele membre să vină cu măsuri inovatoare care să ajute într-adevăr pescarii. Mulțumesc, doamna Bilbao. Presidenta, în primul rând, Quiero Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să spun că aș dori să-mi exprim solidaritatea cu cei din Mursia, cu uh, familiile victimelor și toți cei care au fost răniți în uh, cutremurul de ieri. Eu am votat uh, pentru propunerea de rezoluție comună și nu pentru rezoluția grupului meu, pentru că mă îngrijorează foarte mult criza din sectorul pescuitului, datorită creșterii prețului petrolului uh, profitul a, trecut a, a, a uh, companiilor a, sau a, majorarea a fost de 30 până la 60 de mii a pragului de minimis al companiilor ar putea să ajute companiile din acest domeniu. De asemenea și uh, protecția mediului avea de câștigat fără a uh, denatura concurența. Însă trebuie să continuăm să sprijinim această activitate pentru a ne asigura că pescarii depind mai puțin de uh, hidrocarburi și că au posibilitatea să uh, pescuiască mai uh, ecologic. Domnul Kelly. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să să susțin uh, aceste recomandări. Pescuitul, ca și agricultura, este o ocupație foarte precară pentru că se supune fluctuațiilor uh, condițiilor meteo. Apoi uh, se supune și fluctuațiilor în ceea ce privește stocurile de pește și, pe acest, și la acestea se adaugă și creșterea prețului petrolului. Soluția va trebui să vină însă din Uniunea Europeană, care va trebui să fie mai autosuficientă în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. Energiile regenerabile sunt foarte importante în acest context, dar trebuie să ne uităm și la explorarea zonelor din Europa care nu au fost explorate înainte pentru că nu era viabil din punct de vedere economic. Acum lucrurile se schimbă și cred că dacă am putea să creștem aprovizionarea în Europa, atunci am putea să conducem la o scădere a prețurilor la nivel european și am fi mai puțin dependenți de importurile de energie din alte locuri. Mulțumesc. Acum trecem la revizuirea Small Business Act. Primul pe listă este domnul Roder, care se pare că nu este în sală. Al doilea vorbitor este domnul Micolasici. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. Sunt de acord uh, cu ceea ce spuneau colegii mei, și anume că revizuirea Small Business Act trebuie să fie una sistematică, nu doar în statele membre, ci și la nivel european. Micile companii sunt coloana vertebrală a economiei europene și asigură mai mult de 100 de milioane de locuri de muncă. Totuși, practicile actuale ne arată că la nivel regional, sprijinul financiar pentru inovație sau pentru înființarea de mici companii inovatoare este inadecvat. În Uniunea Europeană s-a constatat că prin intermediul uh, băncilor, 75% uh, din 21 de miliarde de euro au fost accesați și numai 50 uh, uh, de mii de mici companii au uh, avut acces. Domnul Michel, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte despre acest subiect și aș dori să vorbesc uh, în numele delegației PPE uh, pe această chestiune. Noi sprijinim orice fel de uh, măsură sau orice prevedere pentru a sprijini IMM-urile. Știm cât de importante sunt ele pentru economia irlandeză și pentru economia europeană. Însă, nu considerăm că are rost ca baza consolidată de uh, impozitare să figureze în acest raport. Și uh, izul zilei uh, se pare că asta este un subiect la modă în Germania, din câte am auzit. Uh, au uh, tot felul de zitări în ce privește baza comună consolidată de impozitare. Deci haideți să sprijinim IMM-urile, dar să nu introducem prevederi de acest tip. Există tot felul de argumente pronta și, uh, contra și pro împotriva pro și contra bazei comune consolidate de impozitare. Sigur că pentru IMM-uri poate ar putea apărea uh, tot felul de avantaje, dar nu considerăm că e o condiție sine qua non. Noi am votat uh, uh, pentru raport, dar nu am uh, votat pentru această propunere legată de baza comună de consolidare și doream să se consemneze acest lucru la procesul verbal. Mulțumesc. Domnule Mitchell, vă, doresc să vă pun o întrebare. Ne spuneți ce reprezintă CCTB. Mă bucur că mi-ați pus această întrebare pentru că o să vă uitați la mine ca și când aș vorbi în limba lituaniană. E vorba de baza comună consolidată de impozitare. Sunt sigură că și vizitatorii doresc să înțeleagă despre ce vorbim. Vreau să pun o întrebare și anume, dacă ceva poate să devină o ideologie numai pentru că nu este ceva plăcut uh, pe o insulă. Domnul Tacula, spune doamna președinte. This is not a question of what's liked in Ireland or not liked in Ireland. Domnule Domnul Mitchell, nu contează dacă Irlandei îi place sau nu îi place ceva. Suntem membri ai Parlamentului European și nimeni, niciun reprezentant al vreunui stat membru nu ne va spune ce să facem. Noi, în Irlanda, nu suntem obligați să facem ceea ce doresc alte state membre. Fiecare stat membru își trimite aici parlamentarii pentru a reprezenta, pentru a reprezenta oamenii. Și opinia noastră este că baza comună consolidată de impozitare pentru întreprinderi, care este în momentul acesta discutată la Berlin, este doar o propagandă și nu s-au adus încă niște argumente argumente solide pentru această bază, există argumente contra și nu o să ne plecăm capul numai pentru că pare o chestiune în vogă la nivel politic. Doamna președinte, acum trecem la domnul Tacula. Yes. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește această, acest impozit comun pe companii, uh, este totuși o chestiune controversată în Uniunea Europeană, pentru că statele membre au sisteme fiscale diferite. Totuși, deoarece ne aflăm într-o piață unică, este foarte important să ne asigurăm că IMM-urile beneficiază de condiții de concurență egale. Și acest lucru nu se întâmplă astăzi și de aceea trebuie să facem un studiu referitor la IMM-uri. Eu vin din Finlanda și uh, companiile finlandeze sunt foarte departe de centrul pieței unice. Și atunci avem cheltuieli logistice foarte mari, care vor crește considerabil prețul produselor noastre. Prin urmare, avem nevoie de compensații diferite și în Uniunea Europeană, prin taxare sau prin alte căi, pentru a avea o concurență egală. Totuși este important că acest raport a fost redactat și vom încerca să ne asigurăm că și în uh, regiunile nordice companiile au condiții de concurență egale. Domnule Kelly, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să fiu să îl susțin pe Gary Mitchell în ceea ce a spus despre baza comună consolidată de impozitare a întreprinderilor, dar vreau să atrag atenția asupra unui alt lucru. Și anume, a existat un amendament nu ar fi trebuit să existe un amendament pentru a trata produsele uh, contrafăcute. Și cred că este păcat, pentru că produsele contrafăcute aduc pagube imense um, întreprinderilor din Europa. Foarte multe vin din țări terțe și uh, importul lor este facilitat de guvernele statelor respective care uh, permit, uh, ușurează uh, venirea acestor produse în Europa. Trebuie să luăm măsuri, să numim uh, țările respective uh, și trebuie să oprim aceste, uh, venirea acestor produse. Mulțumesc! Acum trecem la raportul Merkis privind Uniunea Inovării. Primul vorbitor este domnul Bilan. Mulțumesc, doamnă președinte. Eficiență, competitivitate, o dezvoltare rapidă, iată care sunt mecanismele cele mai bune pentru a combate problemele economice. În acest sens, trebuie să luăm măsuri în comun uh, pentru a sprijini inovarea. Trebuie să uh, încurajăm creativitatea cetățenilor. De exemplu, uh, permițând lucrătorilor să facă propuneri pentru ca munca lor să fie mai eficientă. Un alt instrument aici ar fi uh, Uh, consumul. Sunt sigur că cetățenii noștri doresc să folosească și să consume tehnologii de ultima oră. De exemplu, uh, foarte multe aplicații iPhone, mă întreb câte au fost uh, dezvoltate de către europeni. Trebuie ca cetățenii, companiile și mediul universitar să se apropie tot mai mult și avem în acest sens nevoie de sprijin din partea autorităților locale și centrale. Trebuie ca bogăția și bunăstarea noastră să rămână în Europa. Și sper că măsurile pe care le-am adoptat astăzi ne vor permite să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Domnul Iar. Doamnă președinte, din păcate ieri nu am avut ocazia să urmăresc această dezbatere, să, să, de fapt să iau cuvântul în dezbatere, dar vreau să mă alătur vorbitorilor care au susținut faptul că inovarea și cercetarea ar trebui să fie susținute și promovate și în domeniul agriculturii. Agricultura nu este uh, o ramură învechită a economiei, ci este modernă, uh, care trebuie să fie ajutată în cercetare și inovare pentru că ea trebuie să facă față provocărilor și sunt cel puțin trei. În primul rând, asigurarea alimentației populației, în al doilea rând, um, asigurarea unei producții durabile, ecologice și, în al treilea rând, producția de energie. Aceste obiective, care sunt destul de divergente, necesită o bază de cercetare uh, serioasă și astăzi și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Siopro! doamnă președinte. Eu am votat pentru acest uh, raport o uniune a inovării, pentru că inovarea este foarte importantă pentru dezvoltarea Europei. Uh, totuși, cred că sprijinirea inovării trebuie să se îndrepte mai degrabă spre IMM-uri, mai ales în noile state membre, unde există întârzieri în acest domeniu. Se pare că economia europeană va rămâne competitivă la nivel de IMM-uri comparativ cu alte economii. Studiile arată că mm, cererile de finanțare ale IMM-urilor sunt în mare parte uh, respinse de băncile din Europa. Și cred că trebuie să facem mai mult pentru a convinge statele membre să sprijine IMM-urile uh, pentru că fără un astfel de sprijin, IMM-urile nu se vor descurca singure pentru a crește concurența. Mulțumesc, domnul Kuski. Mulțumesc, doamnă președinte. Am sprijinit acest raport atât de interesant și de cuprinzător în legătură cu transformarea Europei pentru o lume post-criză, pentru că sper că în uh, dezvoltarea uh, uh, acest, statelor membre se va reduce exodul de creiere, de exemplu. Și pentru a ne asigura că avem o dezvoltare durabilă, ar trebui să investim mai mult în inovare și în cercetare. Ar trebui să încurajăm guvernele nu numai să uh, pună la dispoziție acestui obiectiv mai multe Uh, fonduri, ci să și fixeze praguri minime bugetare pentru cercetare și dezvoltare. Nivelul finanțării nu ar trebui să fie stabilit în detrimentul altor politici europene. Mulțumesc, doamna Eck. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Știm că inovația este incredibil de importantă pentru dezvoltarea economică și socială din Europa. În pofida acestui fapt, Uniunea Europeană nu a avut uh, un sistem general pentru inovare. De aceea e bine că avem acum această propunere din partea Comisiei, din partea doamnei comisar Quinn. În acest document, Uniunea Inovării atunci când adoptăm regulile, trebuie să ne asigurăm că simplificăm lucrurile cât mai mult posibil, pentru că trebuie să reducem birocrația. Acest lucru este foarte important. Fiecare cercetător, fiecare persoană din industrie, uh, reprezentanții micilor întreprinderi ne repetă ne-au repetat de foarte multe ori, pentru că atunci când vor să acceseze fonduri europene, cea mai, cel mai mare obstacol este birocrația. Trebuie să ne asigurăm că avem sisteme de gestionare mai eficace și trebuie să ne focalizăm asupra proiectelor mari uh, în loc să împărțim, uh, să uh, răspândim banii peste tot. Cred că Uniunea Inovării poate să fie un instrument foarte util pentru a, ajuta, a ne ajuta să facem față provocărilor. Trecem acum la Convenția Organizației Internaționale a Muncii, domnul Repo puhemies kotityöntekijän arki on usein. Mulțumesc, doamnă președinte. Uneori oamenii sunt uh, tratați necorespunzător în Finlanda, cei care lucrează um, uh, în acest domeniu sunt imigranți și lucrează ilegal. Nu îi regăsim în registre, aceștia sunt uh, expuși riscului de a fi exploatați și sunt la mila angajatorilor. Convenția OIM privind um, lucrătorii la domiciliu este o modalitate de a ne asigura că drepturile acestor oameni, uh, drepturile sociale și drepturile la muncă ale acestora sunt respectate. Ar fi o naivitate să spunem că nu avem lucrători la domiciliu ilegali în Europa. Practic este o formă modernă de sclavie și femeile sunt în cea mai proastă situație. Ele nu îndrăznesc să se plângă de violență, exploatare sau chiar hărțuire sexuală și exploatare sexuală. Exploatarea nu se referă doar la uh, cei din afară, ci și uh, cetățenii noștri sunt expuși. Și aceasta trebuie să fie o prioritate pentru a îmbunătăți situația acestor oameni care să fie incluși în strategia Europa 2020. Domnul Iar, doamnă președinte, în ceea ce privește condițiile de lucru ale lucrătorilor la domiciliu, eu sunt de acord cu cei care spun că și lucrătorii din acest domeniu, mai ales femeile, au dreptul la o salarizare corespunzătoare. Și sunt de acord și cu cei care au spus că tocmai în acest domeniu există încă o mare inechitate și se întâmplă tot felul de lucruri absolut inimaginabile. Însă vă rog, la punerea în aplicare a acestor cerințe, să uh, fim atenți și la uh, birocrație, pentru că în Germania, de exemplu, atunci când se fac angajări în domeniul privat, uh, trebuie ca persoana respectivă să uh, beneficieze de um, uh, serviciile unui consultant, pentru că birocrația este atât de complicată și regulile sunt greu de înțeles. Asta costă, îi costă pe toți oamenii respectivi nu doar bani, ci și energie și nervi și până la urmă oamenii ajung de fapt să lucreze la negru. Deci trebuie să nu uităm de birocrație. Mulțumesc. Trecem acum la punctul privind rezistența la antibiotice și, domnul Iar, dumneavoastră aveți încă o dată cuvântul. Doamnă președinte, aș fi putut să rămân în picioare. Vreau să vorbesc din perspectiva uh, unui uh, uh, om care are formare în domeniu, pentru că am formare în domeniul agricol, este foarte important ca utilizarea antibioticelor, mai ales în uh, creșterea animalelor, să fie evitată uh, cât mai mult posibil. Uh, în al doilea rând, avem nevoie de o analiză a uh, stării de fapt. Avem nevoie de date pentru a vedea ce se întâmplă de fapt în statele membre. Toate statele membre trebuie să participe la această analiză. În al treilea rând, avem nevoie de cercetare științifică pentru a analiza pericolele și pentru a combate în mod eficace pericolele. Și în al patrulea rând, nu avem nevoie de uh, uh, etiologie care nu poate să înlocuiască, de fapt, cercetarea și știința. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum trecem la raportul Șache, um, dimensiunea culturală a acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Domnul Repo. Mietinte, oli kannattamisen arvoinen. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport e foarte important. Am tot spus că noi suntem o forță uh, economică, un gigant economic în Europa, dar am putea fi și un uriaș cultural. În ce privește diversitatea culturală, Um, Uniunea Europeană are un rol privilegiat și fiecare persoană trebuie să se uh, bucure de cultură și de servicii culturale care ne afectează și bunăstarea. Politicile culturale reprezintă modul în care Uniunea Europeană poate să se alinieze cu alte țări uh, prin, cu care nu avem uh, parteneriate. De exemplu, dimensiunea culturală și sprijinul pe care îl acordăm statelor din nordul Africii care construiesc societăți democratice. În ce privește acordurile bilaterale, comerciale, întotdeauna ele au și un aspect sau o latură uh, culturală și nu doar socială. Serviciul pentru acțiune externă ar trebui să aibă și o componentă culturală și nu doar legată de diplomație. Mulțumesc. Domnul Bilan, mulțumesc, doamnă președinte patrimoniul cultural european este o valoare foarte importantă, iar țările noastre au culturi diferite și uh, sunt practic o, un brand, o marcă globală. Cred că noi putem să învățăm și pe alții cum să-și folosească și să-și valorifice cultura. Cred că putem să promovăm Europa prin promovarea culturii. Și în acest domeniu, noile tehnologii sunt foarte importante, noile tehnologii care ne permit să apărăm drepturile omului, mai ales în țările care încă se confruntă cu cenzura. Putem să le ajutăm uh, prin intermediul tehnologiilor online. De de aceea, Uniunea Europeană trebuie să promoveze rolul internetului la nivel global, mai ales în uh, societățile oprimate. Avem nevoie de o nouă strategie pentru mobilitate pentru a putea promova rolul științei și culturii. Susțin utilizarea culturii în diplomație și de aceea am votat pentru acest raport. Mulțumesc, domnul Ziobro. pani przewodnicząca! Mulțumesc, doamnă președinte. Declarațiile incluse în acest raport sunt foarte importante. Vreau să fac referire la declarații conform cărora Uniunea Europeană e obligată să întreprindă acțiuni la nivel global pentru libertatea de expresie, libertatea presei, accesul liber la mass media. De asemenea, este corect să spunem că Comisia Europeană ar trebui să promoveze libertatea accesului la internet în fața diverselor amenințări. Însă, cu toate că ne dorim aceste libertăți fundamentale, trebuie să spun că m-a întristat uh, votul la acest raport pentru că mi-am dat seama că uneori noi solicităm respectarea acestor libertăți altundeva, în timp ce noi uh, de fapt, nu le respectăm în anumite state membre ale Uniunii Europene. Un exemplu bun este ceea ce se întâmplă în Polonia cu jurnaliștii care critică guvernul. Aceștia nu uh, au ocazia să uh, lucreze în uh, mass media uh, privată, cel de-al doilea uh, jurnal ca dimensiune, ca tiraj în uh, Polonia, uh, jurnaliștii de acolo sunt hărțuiți. Să nu uităm acest lucru. Domnul Tacula. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, doamnă președinte. E foarte important ca dimensiunea, faptul că dimensiunea culturală a fost inclusă în uh, dezbaterile noastre cu privire la politica externă. Au loc uh, toate aceste tulburări în Orientul Mijlociu și am observat că am uh, uitat uh, cultura. De, practic de zeci de ani am dat uh, uitării cultura de exemplu, relațiile noastre cu Siria, din uh, 1963 au uh, o lege care îi uh, le permite să condamne uh, oameni, uh, cetățenii fără judecată. Uh, în negocierile cu Siria, uh, interesele economice au fost mai importante decât uh, interesele culturale. Și așa cum a spus și colegul Repo, drepturile omului reprezintă o parte esențială a dimensiunii culturale când vorbim despre Uniunea Europeană. Să nu uităm acest lucru. Drepturile omului și democrația, iată miezul valorilor noastre. Uh, trebuie să le exportăm și în politica noastră externă și nu să ne uh, gândim doar în termeni economici. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kuski. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am votat pentru acest raport interesant cu privire la dimensiunile culturale ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Cum puteam să nu susțin o declarație care spune că trebuie să promovăm democrația, acces liber la presă în întreaga lume? Totuși, am impresia că ne pasă prea mult de ce se întâmplă în afara Uniunii Europene și prea puțin de ce se întâmplă în Uniunea Europeană. În Polonia, de exemplu, unde noua coaliție a preluat conducerea, jurnaliștii au început să fie concediați uh, din presa publică. Este vorba în special de cei care critică guvernul actual. Oameni precum Iacek Sobala, doamna Gargas și alții au fost concediați. Există și alți uh, ziariști care au fost uh, privați de dreptul de a lucra în uh, presa publică. Jurnaliști polonezi au fost uh, reprimați și cred că nu este deloc bine. Acum uh, am nevoie puțin de atenția domnului Tacula. Ajungem la ultimul raport, raportul Sanchez-Schmidt, privind valorificarea potențialului industriilor culturale și creative și Sarajevo, capitală europeană a culturii. Ați solicitat o explicație la ambele. Aveți două minute, una după alta. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, în ceea ce privește raportul Sanchez-Schmidt, aș vrea să vă spun că este foarte important să recunoaștem valoarea culturii și industriilor creative și impactul acestora asupra creșterii economice. Într-adevăr, sunt lucruri foarte importante. 2,6% din PIB uh, provine din industriile creative și uh, 3,1% din forța de muncă. Deci putem spune că în ultimele decenii acest sector a crescut și va face la fel și în viitor. Însă când vorbim despre dimensiunea culturală, este important să ne gândim că și alte lucruri în afara creșterii economice sunt importante. Creșterea și dezvoltarea resurselor umane sunt importante. De aceea, impactul culturii nu trebuie să fie măsurat doar prin prisma creșterii PIB-ului. Din potrivă, trebuie să înțelegem și dimensiunea umană. Oamenii nu se nasc doar ca să contribuie la creșterea PIB-ului, ci ca să trăiască o viață umană unică. Și cred că este nevoie de condiții propice pentru acest lucru. De aceea, ca membri ai Uniunii Europene, trebuie să ne gândim că prea adesea Uniunea Europeană este văzută ca un organism de cooperare economică și uităm de contextul mai larg. În ceea ce privește Sarajevo ca și capitală europeană a culturii 2014, aș vrea să vă spun că în Comisia Cult avem o idee comună. Uh, va fi cea de-a 100-a aniversare de la uh, primul război mondial în Sarajevo, de la începerea primului război mondial în Sarajevo. Și noi vrem să asistăm în 2014 la acest eveniment. Vrem ca acest an să fie unul de referință. Uh, și de aceea vrem să includem și țările din Balcani și mai mult în acest demers, pentru că acestea pot să aibă o influență asupra contextului european mai larg. Mulțumesc! Încheiem uh, explicațiile de voturi și suspendăm ședința până la ora 3 după amiază. Mulțumesc!